Aș dori să um, îi urez încă o dată bun venit domnului președinte al curții Vitor Caldeira, care ne va prezenta programul de muncă al curții de conturi. Domnule Caldeira, dați-mi voie să vă spun că aceasta este comisia dumneavoastră, este comisia Parlamentului care are cea mai strânsă legătură cu munca pe care o desfășoară Curtea de Conturi. Desigur, și celelalte comisii vor trebui să ia notă de concluziile raportului dumneavoastră. În uh, comisie, acestea vor fi, uh, acest lucru va fi făcut de Comisia pentru Cheltuieli, care trebuie să se asigure că banii sunt cheltuiți în cel mai bun mod cu putință. Luni am putut să vorbim cu domnul Van Rompuy, despre propunerile Consiliului pe termen um, pentru fine propunerile financiare pe termen mediu. Există câteva diferențe de opinie între Parlament și Consiliu, după cum bine știți. Ar trebui să evităm în, cele, cele, diferența de cele 50 de miliarde între creditele de angajament și creditele plătite. Unul dintre aspectele pe care insistă Consiliul este acela de a cheltui banii europeni într-un uh, mod înțelept. Aceasta este una dintre sarcinile cheie ale curții de conturi și anume să găsească slăbiciunile și să vadă care sunt aspectele care se pot îmbunătăți. Vă suntem recunoscători pentru eforturile dumneavoastră și de-abia așteptăm să auzim care sunt planurile dumneavoastră pentru anul 2013. Un bun venit călduros, domnule Caldeira. Vă dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru vorbele frumoase. Stimați membri, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc, domnule Toier, și acestei comisii pentru că mi-ați dat posibilitatea de a vă spune câteva lucruri astăzi. Astăzi sunt foarte onorat să vă prezint um, programul anual de muncă a Curții de Conturi pe 2013 și strategia până în 2017. În elaborarea acestora, membrii curții au um, avut avantaje din dialogul constant cu membrii acestei comisii. Ne-am întâlnit în câteva rânduri, um, în întâlniri bilaterale și la Strasburg, într-o întâlnire specială și vă suntem recunoscători pentru informațiile pe care ni le-ați oferit. Împreună, instituțiile noastre au un rol esențial și complementar în asigurarea răspunderii democratice față de cetățenii noștri. Această răspundere ne ajută să ne asigurăm că fondurile publice sunt bine utilizate. Scopul curții pentru următorii cinci ani este să lucreze îndeaproape cu Parlamentul și cu alți parteneri, în special cu această comisie. Așa cum ați spus și dumneavoastră, domnule președinte, acesta este parteneriatul nostru privilegiat în cadrul Parlamentului European, dar și cu celelalte comisii care doresc să vorbească despre rapoartele noastre. De asemenea, vom lucra și cu alți parteneri pentru a îmbunătăți răspunderea Uniunii Europene. Acest obiectiv este în fruntea misiunii noastre instituționale și încercăm să vedem cum putem să adăugăm valoare pentru cetățenii noștri în acest context. Uniunea Europeană se confruntă cu provocări în domeniul răspunderii publice și al auditului și sunt mai mulți factori care, care contribuie la acest lucru. În primul rând, instituțiile Uniunii Europene trebuie să sprijine acțiunea coordonată în statele din afara cadrului Tratatului Uniunii Europene. Acest lucru duce la structuri paralele de răspundere publică. Mecanismul european de stabilitate este un exemplu. În al doilea rând, instituțiile Uniunii Europene au noi sarcini în cadrul tratatului, iar acest lucru are implicații importante de exemplu, rolul Băncii Centrale Europene în mecanismul unic de supraveghere a adus din nou în atenția noastră problema răspunderii băncii centrale și a autorităților de supraveghere financiară, atât în fața Parlamentului, la nivel european, cât și la nivel național. Uniunea Europeană, de asemenea, folosește instrumente de politică pentru a promova finanțe publice, creștere și creare de locuri de muncă durabile, care nu sunt ușor de analizat și de auditat în mod public. De exemplu, măsurile de reglementare ale Uniunii Europene implică costuri la nivelul autorităților naționale instrumentele financiare care folosesc um, fonduri publice au nevoie, trebuie să fie răspunzătoare public pentru a satisface nevoile atât ale furnizorilor cât și ale contribuabililor. Și nu în ultimul rând, pachetul de măsuri, de propuneri legat de cadrul financiar multianual va afecta aranjamentele de gestiune financiară în multe domenii ale politicii. Iar acest lucru va avea implicații pentru abordarea curții de conturi. În acest context, principalul obiectiv al curții de conturi în următorii ani va fi acela de a îmbunătăți răspunderea Uniunii Europene pentru fondurile publice. Trebuie să identificăm riscurile cu care se confruntă gestiunea financiară și a răspunderii publice. În acest sens, în 2013, Curtea va pregăti două rapoarte. Unul cu privire la răspunderea publică a Uniunii Europene și la și legat de audit și celălalt va acoperi riscurile de gestiune financiară a Uniunii Europene. Aceste rapoarte au obiectivul de a le oferi părților interesate o privire generală asupra chestiunilor de răspundere publică pe care Uniunea Europeană ar trebui să le ia în considerare atunci când dezvoltă noi propuneri. Curtea va continua să ofere un aviz cu privire la propunerile legislative specifice. De exemplu, Curtea se va concentra în special pe noile propuneri legislative din cadrul de reglementări pentru agenții, conform articolului 208 din regulamentul financiar cu privire la bugetul general. În 2012, Curtea a oferit un aviz cu privire la multe din propunerile din pachetul legislativ pentru cadrul financiar multianual. În 2013 va urmări îndeaproape evoluția procesului legislativ. În ceea ce privește raportul anual al Curții cu privire la implementarea bugetului european, acesta va trebui să reflecte schimbările în sistemul, lui, în sistemul de control din multe domenii de politică în după 2013. Pentru exercițiul financiar aferent anului 2012, Curtea va menține structura și prezentarea raportului anual. Însă, în noul cadru financiar multianual, curtea va lua notă de orice informație sau asigurare din partea Comisiei sau din partea autorităților naționale. Curtea deja se pregătește pentru asemenea situații. Acest lucru va putea aduce la schimbarea um, evaluărilor specifice pe care aceasta le oferă. În ceea ce privește raportul anual de performanță, s-ar putea să apară și aici schimbări. Curtea a, observat, a luat notă în decembrie 2012 ca răspuns la a doua evaluare a Comisiei, conform articolului 318 din tratat, că este nevoie de o gestiune a performanței. Comisia poate să consulte curtea oricând în cadrul procesului de elaborare a raportului. Curtea va decide atunci când această, aceste informații vor putea fi incorporate în raportul anual. În ceea ce privește rapoartele speciale, Curtea se va concentra asupra subiectelor în care, unde poate apărea un uh, risc. Se va concentra în special pe chestiuni legate de performanță, în special cele legate de creștere, de creare de locuri de muncă, valoare adăugată, finanțe publice și acțiune pentru mediu și climă. Aceste priorități sunt reflectate deja în, anual, în programul anual de muncă. De fapt, jumătate din cele 20 de rapoarte speciale pe care Curtea dorește să le publice în 2013 au legătură cu creșterea durabilă. Cele două rapoarte publicate în ianuarie, de exemplu, au avut legătură cu investițiile din, în eficiența energetică și gestionarea deșeurilor. În ceea ce privește conservarea resurselor naturale, Curtea dorește să publice un raport în 2013 cu privire la adă- valoarea adăugată în agricultură și produsele din exploatarea forestieră și să adopte un raport cu privire la instrumentul financiar pentru mediul înconjurător. În 2013, acțiunile externe vor fi acoperite de un audit legat de Egipt, Autoritatea Palestiniană, Republica Democrată, Congo și ajutorul pentru Asia Centrală. În ceea ce privește reacția la criza financiară, Curtea lucrează la un audit legat de supravegherea sistemului bancar și legat de gestiunea asistenței la um, bilanțul contabil. Rapoartele speciale ale curții includ numeroase recomandări pentru îmbunătățirea performanței. Trebuie să analizăm gradul de acceptare a acestor recomandări. În 2013, Curtea va publica cel de-al doilea raport de monitorizare pentru a ne concentra pe măsurile luate în vederea aplicării recomandărilor rapoartelor speciale precedente. Curtea dorește să își maximizeze contribuția la răspunderea publică europeană, așa că trebuie să fie o organizație profesională și performantă. Aceasta este cheia pentru asigurarea credibilității noastre. Pentru a atinge acest obiectiv într-un mediu european în continuă schimbare, trebuie să fim pregătiți să ne dezvoltăm instituția mai repede și mai mult. În următorii cinci ani, Curtea se va concentra pe dezvoltarea sa ca instituție profesională, utilizarea într-un mod optim a cunoștințelor a, și a expertizei sale și demonstrarea performanței și răspunderii publice. Multe dintre inițiative sunt deja în curs de aplicare. De exemplu, Curtea este acum într-un proces de evaluare interpares a practicilor sale de audit, uh, Curtea, de asemenea, a creat un grup de lucru care să adapteze procesele noastre la nevoile părților implicate și astfel să putem să elaborăm rapoarte oportune și eficiente. Mai mult de atât, Împreună cu un consultant extern ne dezvoltăm strategia de comunicare și de relații externe. De asemenea, ne ne actualizăm indicatorii de performanță care vor fi utilizați în, um, în rapoartele de după 2013. Domnule președinte, stimați membri ai Comisiei, în următorii cinci ani, Curtea de Conturi se angajează să lucreze împreună cu Parlamentul European pentru a îmbunătăți răspunderea publică a Uniunii Europene pentru ca cetățenii să fie siguri că interesele lor financiare sunt protejate și că banii lor sunt folosiți în mod înțelept și în conformitate cu legea. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Sehr geehrter Herr Präsident, äh, vielen Dank äh, für die Vorstellung des Arbeits. Mulțumim, domnule președinte, pentru prezentarea acestui uh, program de muncă. Vă mulțumim pentru documentele scrise și pentru aceste comentarii introductive. Am impresia că Curtea de Conturi uh, Europeană a ținut cont de diversele sugestii făcute aici în cadrul Comisiei pentru Control Bugetar, le-a integrat în activitatea sa sau, cel puțin, s-a produs o discuție care a avut rezultate pozitive. Vă suntem recunoscători și suntem interesați de ideile care ne afectează nouă activitatea, care se regăsesc în programul dumneavoastră de lucru. Asta va duce la discuții considerabile și la decizii politice. Aș dori doar să informez Comisia în acest context că săptămâna trecută la Washington am discutat cu vicepreședintele Băncii Mondiale și Banca Mondială a subliniat că în domeniul auditului există probleme legate de modul în care Curtea de Conturi uh, Europeană trebuie să acționeze în conformitate cu legislația Uniunii. Acest subiect uh, va fi unul interesant uh, pentru noi, pentru că suntem cel de-al treilea mare creditor din grupul băncii mondiale și ne dorim ca contribuabilii europeni să beneficieze de transparență, să poată să analizeze conturile noastre. Suntem atenți mereu la aceste lucruri, iar eu ca președinte am luat, cont, am luat notă de faptul că uh, domnul Silva Caldera, în programul său uh, de lucru, s-a axat uh, pe dezvoltarea activităților din cadrul Uniunii Europene. Spuneați că doriți să vă axați pe acest aspect, așa cum ați făcut-o în anii precedenți. Nu vreau să intervin uh, acum, înaintea dezbaterii din comisie. Am doar câteva întrebări pe care aș dori să vi le adresez, dar la sfârșit, acum dau cuvântul membrilor comisiei. Domnul Odi este primul. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului Partidului Popular European, aș dori să vă salut, domnule Caldera, și să vă mulțumesc pentru toată munca pe care o depuneți în fruntea acestei instituții importante pe care ne bazăm uh, mult. Dacă îmi permiteți, aș dori de asemenea să o salut pe Liana Ivanova care vă uh, însoțește. Aș dori să o felicit din nou pentru numirea în guvernul său și pentru încrederea de care s-a bucurat în Parlament. Domnule președinte, ne-ați făcut o prezentare, ați însoțit-o de anumite documente. Președintele comisiei noastre, care este în dreapta dumneavoastră, v-a atras atenția că noi, parlamentarii, suntem puțin îngrijorați de această dezbatere pe care șefii de stat și de guverne au pus-o pe uh, masă în legătură cu creditele de plată și cu creditele de angajament. Uh, Uh, până la sfârșitul lui 2012, Comisarul pentru Buget ne-a explicat faptul că Uniunea Europeană s-ar afla într-un impas de trezorerie de 9 miliarde de euro și am fost încă și mai șocați decât uh, ministrii de finanțe în legătură cu dificultatea de gestionare a finanțelor statelor membre. Se pare că aceste 9 miliarde nu puteau fi uh, plătite, deși există niște facturi neachitate și niște beneficiari care n-au fost plătiți se pare că nu vom fi capabili să onorăm facturile de uh, trezorerie care au presupus anumite cheltuieli uh, pe uh, teren cu programe precum Erasmus. Așadar, sunt persoane care au prezentat niște dosare, iar Uniunea Europeană nu poate plăti pentru că statele membre nu pot să furnizeze banii noi, ca și parlamentari, suntem îngrijorați și aș dori să vă întreb dacă dumneavoastră vă gândiți cumva nu din perspectivă juridică, ci altfel, dacă nu cumva ar putea juca Curtea de Conturi un rol de alertă. Dacă tratatul nu este respectat, dacă bugetul uh, nostru este dezechilibrat. Oare Curtea de Conturi, uh, în cadrul misiunii sale de audit permanent, uh, n-ar putea să uh, alerteze miniștrii sau Parlamentul, spunând, atenție, vă vor lipsi 10 miliarde până la sfârșitul anului, trebuie să găsiți resursele necesare? Uh, Asta mai degrabă decât uh, să asistăm cu toții la acest spectacol grotesc ca la finele anului trecut când președintele Parlamentului uh, la Oslo uh, a spus să nu semnez până nu am asigurarea că vor veni cele 9 miliarde. Până la urmă a obținut 6, iar cele 3 miliarde care sunt finanțate în conform în conformitate cu anul 2013, nu uh, transmit un mesaj uh, bun. Șefii de state și de guverne ne-au spus că va exista o diferență de 50 de miliarde între creditele de plată și creditele de angajament. Oare Curtea de Conturi n-ar putea să reprezinte o asigurare pentru noi, uh, să ne asigure că veghează la cheltuirea banilor din trezoreria Uniunii Europene și să ne alerteze dacă uh, lucrurile nu merg bine? Deci să aibă o funcție de alertă. Apoi, domnule președinte, puteți să ne spuneți câte ceva în legătură uh, cu relația pe care o aveți uh, cu curțile de conturi naționale. Aveți relații bune cu aceste instituții? Oare într-o zi ne-am putea gândi la situația în care, uh, având în vedere complicarea relațiilor cu statele membre, să spunem că dacă am avea o federație, oare ar putea exista mai multe um, relații interguvernamentale, inter, intracomunitare? Oare această cooperare de fond Credeți că merge în direcția cea bună? Apoi, în ceea ce privește metodele, cooperați și aici. Azi dimineață, atunci când discutam perimetrul uh, Serviciului European de Acțiune Externă, spuneam uh, că am avea eventual nevoie noi, parlamentarii, de un audit uh, economic independent uh, pentru uh, relația care ar putea exista între Uniunea Europeană și statele membre cu privire la capitolele bugetare pe care am putea să le punem în comun, adică să punem în comun mijloacele fără să uh, ne atingem de uh, suveranitate. Pe plan diplomatic, uh, sunt uh, sute de uh, imobile pe această planetă care uh, uh, împart până la nu împart uh, nici măcar un uh, Xerox. Uh, prin urmare, oare am putea coordona mai bine aceste lucruri. Pe planul cercetării am identificat uh, 15-16 uh, programe cărora lipsește coordonarea. Ei bine, ați putea accepta situația în care Curtea de uh, Conturi Europeană, însoțită de uh, instituții naționale, să poată să facă un audit uh, economic, să spunem, uh, care să dea naștere unui raport tradus în toate limbile de lucru ale Uniunii Europene, care să ducă la o dezbatere politică în Parlamentul European și Parlamentele Naționale pentru uh, a vedea ce economia am putea face. Acest lucru este important pentru familia mea politică, iar președintele Republicii Franceze acum două săptămâni spunea că economiile nu trebuie făcute în detrimentul economiei. Oare curtea ar putea aici să ne dea o mână de ajutor? Sau oare ar trebui să apelăm la un auditor uh, independent? Nu știu exact cum funcționează aceste lucruri. Nu vreau să mă mai lungesc, pentru că deja am vorbit uh, mult, însă în raportul dumneavoastră, la pagina 4, care vizează uh, raportul, programul de lucru, apare termenul independență. Noi am dorit ca auditorii să fie independenți și undeva în uh, strategie ne gândim că ați putea include această independență ca atare. Și apoi, uh, un ultim aspect, ne mai puteți spune câte ceva în legătură cu această uh, revizuire, evaluare între egali? Cine sunt evaluatorii curții? Spuneți-ne câteva cuvinte despre cine vă controlează pe dumneavoastră, cei care controlați. Mulțumim. Dăm cuvântul acum doamnei Gresle. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru această prezentare. Cu toții uh, așteptăm uh, rapoartele pe care le vom analiza uh, anul acesta, unul despre Lachila și altul despre Abruții. Am fost acolo și am solicitat comisiei să um, efectueze audituri, pentru că am înțeles că s-au sporit mult sumele și de aceea Așteptăm uh, să vedem ce aveți de spus. Doream să vă întreb uh, câte ceva în legătură cu instrumentul uh, pentru politică externă în cadrul SAE. Avem impresia că aceștia sunt bani de jucărie în cadrul politicii externe. Sunt niște fonduri administrate de comisie, însă cheltuite de SAE și în altul reprezentant are acces direct la acești bani. Oare puteți să ne luminați în legătură cu acest subiect, domnul președinte? Mai sunt comentarii din partea comisiei? Se pare că nu deocamdată. Prin urmare, domnule președinte, am eu două întrebări pe care aș dori să le adaug la listă. Doamna Gresle a adus în discuție problema Serviciului European de Acțiune Externă. Iar uh, problema pe care am analizat-o cu domnul comisar Pibax a fost cea a finanțării pentru uh, munca de dezvoltare și cooperare în contextul Uniunii Europene ca și partener uh, global. În raportul noastră anual ați vorbit despre acest lucru și am impresia că în programul de lucru pentru 2013 acest subiect joacă un rol. s-a făcut un reproș că, într-o anumită măsură, fondurile din regiunile aflate în criză ar putea ajunge la ONG-uri care uh, au contacte cu organizații teroriste. Ne gândim mai ales la Pakistan, unde adesea mass media a uh, spus că banii ar putea să ajungă în uh, mâini greșite. Noi am dorit să discutăm acest aspect și în contextul sprijinului pe care dorim să-l uh, dăm uh, poporului sirian și ne întrebăm dacă nu cumva banii ajung doar la guvernul sirian, nu și la cetățeni cetățeni care sunt afectați de războiul civil din Siria. Oare dumneavoastră, la nivelul curții de conturi, vedeți o posibilitate de a analiza întreaga această chestiune? Și apoi, a doua întrebare, vizează prezentarea Consiliului. În raportul anual există un cost pentru administrația Consiliului European și pentru administrația Consiliului de Ministri. Acestea sunt uh, puse la oaltă, însă noi uh, hotărâm asupra descărcării, iar uh, Consiliul face vreo recomandare. Oare vedeți uh, vreun motiv împotriva separării acestor două instituții, adică Consiliul și Consiliul European de Ministri? Iar întrebarea e de ce cele două instituții sunt uh, analizate împreună în raport. Există vreun motiv care să facă separarea imposibilă? Dacă nu puteți răspunde la această întrebare, pentru că știu că este una foarte specifică, m-aș bucura măcar să primesc uh, mai târziu un răspuns. Domnul Odi are ceva de adăugat. Da, mulțumesc, domnule președinte. Ezit să reiau cuvântul în fața noastră, domnule președinte, însă doream să spun că la pagina 5 din documentul care vizează Uh, programul dumneavoastră de lucru pentru 2013 se spune că uh, se vor elabora două rapoarte panoramice de către curte, unul legat de riscurile financiare ale Uniunii Europene foarte bine, așadar, și altul în legătură cu deficiențele Uniunii Europene în ceea ce privește auditul și uh, obligația de a da socoteală. Uh, știu că este independentă curtea în ceea ce privește aceste rapoarte, însă nu știu dacă ar fi util să spunem uh, că se fac rapoarte în legătură cu deficiențele de audit. Da, uh, putem spune că se va face un raport în legătură cu auditul, dar nu neapărat cu deficiențe de audit, pentru că asta presupune că uh, vor exista deficiențe. Cred că curtea poate să facă un raport în legătură cu auditul și poate să conchide în acest raport că există deficiențe, uh, însă vreau să remarc toate aceste lucruri, evident, cu toată prietenia. Ja, vielen Dank. Dann darf ich Sie, sehr geehrter Präsident. Äh, Așadar, Domnule președinte, aș dori să vă rog să răspundeți. Dacă puteți să acoperiți uh, toate aspectele aduse în discuție, v-am fi recunoscători. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Voi încerca să răspund la toate preocupările, la toate întrebările, chiar dacă uh, la unele pot să spun de pe acum că nu am un uh, răspuns direct, însă, evident, voi fi gata să răspund mai târziu la aceste întrebări sau să transmit un răspuns în scris. Oricum, sunt recunoscător pentru cuvintele frumoase exprimate de domnul Odi. Voi uh, începe cu uh, primul dumneavoastră comentariu legat de uh, Banca Mondială. Aș dori să mă asigur că vom primi o delegație Ehm, așa cum trebuie, o delegație a Băncii Mondiale la Curtea de Conturi săptămâna viitoare, pe 27 februarie, pentru a vedea exact uh, cum stau lucrurile în legătură cu această situație dificilă în care ne aflăm. Uh, Uniunea Europeană este cel de-al doilea mare donator către Banca Mondială și există situații în care trebuie efectuate audituri care uh, implică informații care sunt uh, deținute de Banca Mondială și aceste lucruri trebuie clarificate. În mod uh, pragmatic uh, putem face tot posibilul pentru ca Curtea de Conturi să-și poată face treaba cunoscând în totalitate informațiile de care are nevoie. Trebuie să procedăm într-o manieră transparentă, iar auditorii noștri din acest domeniu Um, cei care analizează statele în curs de dezvoltare și aceste domenii pentru care sunt alocate fonduri, cu siguranță vor face tot posibilul pentru a aborda această problemă în cea mai bună manieră posibilă. Domnule președinte, tot dumneavoastră v-ați referit și la Serviciul European de Acțiune Externă, la fel cum a făcut-o și doamna Gresle. Însă din perspective diferite, la fel și domnul Odi. Aș dori să combin aceste elemente pentru a oferi un răspuns uh, cuprinzător. Noi uh, lucrăm împreună cu instituțiile naționale de audit într-o manieră care vizează efortul nostru comun pentru a uh, aborda problematica acestor rapoarte panoramice. Acum ne concentrăm nu doar pe metode, ci vrem să identificăm domenii în care putem lucra împreună. Unul dintre elementele pe care le-am identificat, acolo unde există o necesitate pentru instituțiile de audit să deschidă gura și să spună că există o răspundere din partea auditorilor, este supravegherea prudențială Într-un fel, competențele aduse la nivelul european sunt retransmise înapoi la nivel național. Și dacă vedeți ciclul semestrului european, măsurile de două, ă, pachetul de două măsuri și pachetul de șase măsuri ă, și ce se întâmplă în cadrul acestora. Tot asta înseamnă că trebuie să identificăm cine este responsabil pentru ce și la ce nivel. Și aici implicăm nu doar Curtea de Conturi, ci și Parlamentele Naționale, Parlamentul European, uh, Curtea Europeană de Conturi și așa mai departe. Pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră, suntem dispuși să mergem și mai departe în acest sens și o să discut uh, problema cu președinții curților naționale de conturi, să vedem dacă putem uh, crește cu resursele limitate pe care le avem la dispoziție și pentru că prioritățile curților naționale nu uh, se pupă întotdeauna cu prioritățile curții europene, să creștem, cum spuneam, cooperarea și să vedem unde putem lucra împreună și cum putem face economii. Există o dimensiune europeană și o dimensiune națională, care uneori sunt foarte apropiate. Și asta ne aduce la SAE. Lucrăm la un audit al acestei mici uh, instituții, această quasi-instituție. To be launched soon. Uh... Vom lansa în curând un audit care va trata aspecte ridicate de diversi colegi, printre care și domnul Odi. Raport care va fi publicat nu în 2013, ci la începutul anului 2014, în care încercăm să vă oferim o imagine de ansamblu al administrației și guvernanței SAE și cred că asta va oferi un nou punct de vedere a modului în care această quasi-instituție își uh, respectă responsabilitățile. Și vom acoperi uh, toate cele, de la politica privind clădirile până la activitățile pe care le întreprind. Making sure that the European Union is au existat sugestii că trebuie să ne asigurăm că uh, ONG-urile care direcționează fondurile către țări terțe nu direcționează aceste fonduri uh, spre mâini greșite, ca să vă citez. Vom publica în curând un audit în privința Egiptului și a autorității palestiniene și iau notă de îngrijorările exprimate legate de Siria. În 2013 am prevăzut și un audit pentru Asia Centrală privind asistența europeană. Deci acoperim uh, politica externă, ajutorul de dezvoltare și rolul SAE cu noile sale responsabilități, toate acestea sunt în centrul atenției pentru noi. Și iau notă de problemele ridicate, bineînțeles vom încerca să le implicăm în uh, munca noastră viitoare. Nu pot să vă promit un raport pentru 2013, că asta n-ar fi corect, dar vă pot promite că vom ține cont de aceste sugestii în pregătirea activității noastre ulterioare în acest domeniu. S-a pus o întrebare legată de Consiliu și de ce nu se separă cele două entități, Consiliul de Miniștri și Consiliul uh, European. Sunt considerații de buget și trebuie să vedem cum putem identifica în buget clar ce este alocat cui. Bineînțeles, putem mai lucra pe tema asta și putem uh, vedea bilateral care sunt îngrijorările acestei comisii și să încercăm să le traducem în maniera potrivită. Dar, în mod clar, în fiecare an, în uh, auditurile noastre anuale, analizăm situația și includem toate instituțiile uh, care trebuie să fie incluse. Le problèmes de trezorerie qui m'a été Problema trezoreriei care a fost ridicată și de noastră și de domnul Odi. Nu doar pentru noul cadru financiar, ci și pentru cel actual dacă curtea poate să joace un alt rol. Aș putea spune că o facem deja. Trebuie să vedeți ce spunem în raportul pe 2011, pe care l-ați discutat ieri, pentru că acolo spunem în 2011 a apărut aceeași problemă. E posibil să fi plătit 5 miliarde dacă angajamentele de plată ar fi fost acoperite de fondurile necesare. Sunt două probleme. Una este că avem, avem o perioadă atipică, adică statele membre sunt lovite de criză, pe de-o parte, deci cofinanțarea națională a dus la întârzieri. Ne apropiem deci de finalul perioadei și există o presiune importantă pentru, pentru realizarea acestor plăți. și atunci trebuie ca unele angajamente să fie anulate. Statele membre, atunci când își fac planificările de plăți, ajung la finalul anului și se trezesc că au rămas fără resurse, pentru că nu le-au prevăzut de la bun început. Deci trebuie Uh, mai întâi ca statele membre să facă previziuni mai exacte pentru a permite o mai bună gestionare a bugetului. Pentru că o parte importantă a plăților se întâmplă în semestrul al patrulea. Și chiar dacă curtea ar face o supraveghere zilnică a situației, tot n-am putea face nimic. Deci, curtea joacă acest rol de semnal de alarmă și vă reamintesc că la baza problemei este previzionarea nevoilor de plată. Și în același timp, Trebuie să, să ne asigurăm că plățile nu vin toate în același timp. Trebuie să fie uh, uh eșalonate pe parcursul unui an, astfel încât uh, statele membre, care oricum sunt supuse unor uh, presiuni financiare importante, să poată face față acestor credite de angajament. Dacă pentru un cadru financiar global se prevede deja uh, această discrepanță între angajamente și plăți. În mod clar trebuie să ținem cont de asta atunci când uh, facem uh, previzionarea. Perioada de programare 2007-2013 a început în întârziere. Există sisteme naționale și autorități naționale competente, dar am fost uh, uh, loviți de criză și de aceea uh, au existat întârzieri în privința plăților. Trebuie să nu uităm că cel mai important lucru pe care îl poate face curtea este să reamintească angajamentele restante. Pentru că aici avem o uh, dimensiune care ne bate la ușă deja pentru programul 2007-2013, creditele angajate și creditele în așteptare, care sunt deja obligatorii din punct de vedere juridic și vorbim de o valoare care ajunge până la urmă la nivelul bugetului UE, deci vorbim de trei ani de plăți dacă păstrăm ritmul actual. Dacă ritmul crește, vom avea deja o anticipare a unor dificultăți de buget. Deci problema care trebuie rezolvată este asta. Cum spuneam, deja jucăm uh, rolul de semnal de alarmă, am putea să fim mai insistenți și mai incisivi, dar cred că Comisia Europeană își asumă și această responsabilitate și face în așa fel încât uh, toate previziunile bugetare să fie uh, realiste, atât la începutul cât și la finalul anului. Independența curții. Peut-être qu'on n'a pas Uh, de façon Poate nu am exprimat-o clar în programul de lucru, dar este menționată în documentul strategic. Face parte din ADN-ul nostru, dacă se poate spune așa. Noi nu concepem curtea altfel decât instituție independentă. Asta impune și tratatul și cred că Practica noastră cotidiană demonstrează acest lucru și vom rămâne întotdeauna aici pentru a apăra această independență, dar vă mulțumesc pentru că ne-ați amintit de acest aspect. Unde suntem cu revizuirea interpares? Avem o echipă compusă între egal de la Curtea de Conturi din Franța, auditor general din Suedia și de la Curtea de Conturi uh, din Germania, care sunt uh, cap de linie, dacă se poate spune așa. Analizează deja începând din noiembrie toate dosarele necesare și sperăm că raportul final va fi realizat în acest an. Și, bineînțeles, la momentul potrivit vom informa această comisie despre rezultatele acestei uh, evaluări interpares. Ne bucură faptul că sunt, vorbim de trei instituții atât de prestigioase ale UE și ale statelor membre care au acceptat să facă această evaluare între egali și trebuie să subliniez că ne-a fost greu să găsim egali pentru că există multe solicitări și este o muncă care se face gratuit. Deci se plătesc cheltuielile de deplasare din buget. Avem o rubrică care ne permite să facem acest lucru dar tot restul este pe socoteala instituției care acceptă să facă această evaluare interpares. Deci ne bucură foarte mult faptul că aceste trei instituții s-au oferit voluntari să facă această activitate. De ce am ales Public Deficits and Accountability? Am răspuns deja când am vorbit despre cooperarea cu curțile de conturi din statele membre, dar credem că este important ca Curtea de Conturi să poată face o muncă exhaustivă în măsura posibilului pentru toate evoluțiile care au loc și să încerce să identifice, din punctul de vedere al UE, dacă toate noile instrumente care sunt aplicate, spre exemplu mecanismul european de stabilitate, funcționează așa cum trebuie sau funcționarea uh, supravegherii prudențiale a băncii europene. Sau măsurile pentru a face audituri pentru aceste uh, fonduri fiduciare. Am ridicat deja câteva îndoieli la momentul potrivit, când am emis vizul pentru aceste propuneri și estimăm că trebuie să facem o cartografiere pentru a vă oferi o imagine globală a tuturor evoluțiilor și pentru a vedea unde am găsit probleme. pentru că Parlamentul European a fost dat uh, la o parte în unele cazuri și parlamentele naționale la fel. Deci noi Mm, ținem la suveranitatea noastră pentru că pentru adoptarea bugetului național, pentru că Comisia Europeană are uh, rolul de a uh, rezolva problema bugetelor. Preocupațion sur la question de am spus acestea pentru a ilustra preocuparea pe care o avem în răspunderea publică și rolul pe care auditorul poate uh, îl poate avea pentru a facilita acest rol. De multe ori ni se cere să facem anumite, să desfășurăm anumite acțiuni pentru a audita deficitul. De multe ori am întrebat cine controlează fondul european de dezvoltare. această facilitate care a fost integrată în mecanismul european de stabilitate. Până acum exista aici o lacună. Acum um, am, am înregistrat câteva progrese. Există, desigur, un audit al deficitului, al deficitului public. Tocmai de aceea am ales acest titlu Sperăm ca pentru 2013 să putem să oferim o viziune foarte clară asupra situației pentru a permite autorităților legislative să rezolve în mod satisfăcător aceste lacune. Mai mult de atât, am înregistrat o evoluție în construcția Uniunii Europene, dacă se poate spune așa, o evoluție în afara tratatului. Avem diverse instrumente financiare și de altă natură care nu se inspiră din tratate iar Curtea de Conturi Europeană este o instituție care are la bază tratatul Uniunii, tratatele Uniunii Europene. Trebuie să luăm în calcul aceste elemente ca să identificăm clar rolul acestei instituții. voi încerca să răspund și la întrebarea cu privire la Serviciul European de Acțiune Externă. Vom um, aborda acest subiect într-un audit care este în curs și sper că um, acest um, raport va fi făcut public săptămâna aceasta de către un coleg care este de altfel fost membru al acestei comisii. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Caldera, pentru răspunsurile detaliate la întrebările care v-au fost adresate. Domnul Odi dorește să ia cuvântul din nou. Aș dori să iau cuvântul și să vă vorbesc despre această propunere de alertă. Aceasta a fost înaintată Parlamentului în octombrie 2012. Vom discuta despre aceasta în luna aceasta. Este vorba de un sistem de alertă permanentă pe care dumneavoastră l-ați subliniat foarte bine. Ja, vielen Dank. Vă mulțumesc foarte mult. Se pare că nimeni nu mai dorește să intervină. Așa că nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc, domnule Caldeira. Să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și pentru prezentarea pe care ați făcut-o. Ne bucurăm că membrii Curții de Conturi vin să ne vorbească, să ne răspundă la întrebări. Sunteți foarte importanți în munca noastră. Dumneavoastră, de fapt, reprezentați prin raport, rapoartele noastre baza muncii noastre. Acestea reprezintă unele dintre puținele instrumente pe care Parlamentul European le are la dispoziție pentru a se asigura că banii contribuabililor sunt folosiți în mod eficient și înțelept. Ca membri ai Parlamentului European avem destul de puține posibilități să analizăm administrația și să vedem cum funcționează aceasta. În ultimele săptămâni am primit numeroase scrisori și e mail din partea cetățenilor, iar mulți dintre aceștia sunt speriați de modul în care evoluează situația în finanțele publice și în cheltuielile bugetare. Așa că este foarte important să oferim um, răspunsuri oamenilor și să avem și anumite măsuri de siguranță pentru a cheltui banii într-un mod eficient. Dumneavoastră ați reușit să identificați problemele și ați uh, avut o activitate de succes. Vă asigurăm că și noi suntem, uh, avem același scop și anume cheltuirea eficientă a fondurilor europene. Cred că anunțul că veți introduce un audit mai orientat către rezultate, către performanță, și dacă se va, chiar se vor introduce acestea, este un lucru foarte bun. Desigur, însă intervine întrebarea cum se pot uh, lega acestea de semestrele europene și de controlul bugetar în general. Poate, împreună cu statele membre, vom putea să dezvoltăm o abordare comună în Uniunea Europeană, având și instrumente comune la dispoziție. Încă suntem la început și mai avem multe lucruri de făcut. Poate vă pot spune de pe acum că vom avea o întâlnire interparlamentară cu comisiile din Parlamentele Naționale responsabile de audit. Acum um, organizăm această întâlnire și, desigur, ne-ar plăcea foarte mult dacă Curtea de Conturi ar dori să facă parte din această întâlnire, să fie parte activă la aceasta. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ne-ați prezentat programul dumneavoastră de muncă. Vă mulțumesc și aștept um, activitatea noastră viitoare. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, Dragi colegi, am ajuns la, pe, la ultimul punct pe ordinea de zi. Mai dorește cineva să adauge ceva la diverse? Eu nu am nimic de adăugat. În acest caz, aș dori să vă mulțumesc, să-i mulțumesc secretariatului, să mulțumesc curții de conturi și tuturor celorlalte instituții, desigur și interpreților, pentru că ne-au ajutat să ne desfășurăm întâlnirea de astăzi. Întâlnirea publică a Comisiei pentru Control Bugetar se încheie aici. Următoarea va avea loc pe 21 februarie la ora 9. Vă mulțumesc și ne vedem data viitoare. Vă doresc o seară plăcută!